succinte ale următoarelor rapoarte. În primul rând avem raportul doamnei Maria Arena, Sărăcia, o perspectivă de gen. Aveți patru minute, doamnă raportor, să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Problema sărăciei uh, energetice s-a aflat în atenția noastră, dar acum analizăm și probleme de sărăcie din perspectiva de gen. Care este situația femeii? Peste 604 uh, uh, milioane de femei trăiesc 64 de milioane de femei, mă scuzați, trăiesc în Europa în condiții de sărăcie femei singure, celibatare, care sunt deosebit de vulnerabile, dar de asemenea membre ale familiilor monoparentale, în care femeile au și sarcini gospodărești mult mai mari decât bărbații și care sunt expuse excluziunii sociale ceea ce înseamnă sărăcie și pentru familia lor și pentru copiilor. 27 din familiile europene trăiesc sub pragul sărăciei. Asta înseamnă 2 milioane de uh, copii uh, astăzi. 22 de milioane de copii aflați în condiții de sărăcie. Deci, uh, este uh, de asemenea o politică de austeritate care a fost aplicată orbește în Europa, ceea ce a dus la sărăcirea femeilor și copiilor. Există discrepanțe salariale uh, în continuare, femei cu statut uh, precar și de asemenea sistemul de pensionare. Înseamnă că 39% um, este diferența între pensii, media uh, pensiilor la bărbați uh, față de uh, femei. Deci, strategia 2020 produce reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor care sunt expuse sărăciei. Dar noi trebuie să întrerupem acest cerc vicios al sărăciei în clipa de față. 22 de milioane de copii, cum spuneam, au de suferit și, ă, de asemenea, din numărul adulților, femeile sunt cele mai afectate în acest ciclu. Trebuie ca acest cerc vicios al sărăciei să fie stopat și trebuie să garantăm servicii publice de calitate și un acces gratuit la educație, la sănătate, la justiție pentru toți. De asta a demonstrat că în, atunci când serviciile publice sunt de bună calitate, există o mai mare eficiență și o mai bună uh, distribuție a uh, bogăției aceasta poate fi până la urmă o soluție de combatere a sărăciei. O altă soluție este lupta împotriva discriminării la locul de muncă, o sursă de sărăcie pentru femei. Este nevoie de o coordonare a concediilor uh, uh, parentale pentru ca ă, această situație precară pentru femei să poată fi rezolvată. Și în ce privește venitul minim ca instrument de luptă împotriva sărăciei, noi ă, nu ă, cerem neapărat introducerea unui asemenea venit minim, ci o analiză a sistemului de venit minim aplicat pretutindeni în Europa, pentru că și aceasta poate fi o soluție de luptă împotriva sărăciei. Bun, eh, trebuie să găsim până la urmă soluții și trebuie să dispunem de uh, statistici mai fiabile în ce privește problemele sărăciei de gen în Europa. Deci, mm, am uh, obținut deja o garanție pentru tinere, dar cred că este nevoie și de introducerea unei garanții pentru copii. Trebuie să existe linii bugetare, acțiuni specifice care să trateze și problema sărăciei în rândul copiilor. După aceea, în raportul care urmează să fie realizat, vorbim tarifele sociale pentru bunuri de primă necesitate, accesul la energie, accesul la apă potabilă, ca să uh, ieșim din această capcană a uh, sărăciei. De asemenea, politica fiscală trebuie să fie stimulativă pentru combaterea sărăciei. Și mulțumesc tuturor membrilor care au participat la elaborarea acestui raport și sper să fie adoptat cu o largă majoritate care ar putea să dea un semnal corespunzător uh, Comisiei de Specialitate. Mulțumesc foarte mult! Iar Mă aflu acum într-o situație dificilă, pentru că uh, ar trebui să trecem la procedura CHCI și am multe solicitări de intervenție din partea colegilor și colegilor care doresc să intervină. Voi proceda în felul următor. Cei care uh, s-au înscris primii la cuvânt uh, vor avea ocazia să intervină cei care însă au putut deja să intervină în cadrul procedurii. Doamna Șroidova uh, va fi prima care... Mulțumesc. Acest raport ne prezintă date foarte importante care ne arată că și în societatea europeană există foarte multe femei, mai multe femei decât bărbați care sunt uh, amenințate de politică. Motivul pentru această discriminare pe piața muncii este prezentat în acest raport. De fapt, este al șaselea raport care este făcut pe această temă și, din punctul meu de vedere, nu există o viziune nouă pentru a găsi soluții. Problema este reprezentată de discriminare. Părinții de copii sunt discriminați pentru că uh, ei cheltuiesc banii pe copii în loc să îi pună deoparte în fondurile de pensii. Și cred că mamele și părinții, tații de copii sunt cei care sunt discriminați pentru că munca lor față de copii nu este recompensată ca ceva benefic pentru societate. Și atâta timp cât va continua așa, femeile vor fi și ele discriminate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o, doamnă președinte. Spune domnul Șani, acest raport este foarte clar și dur. Faptele o arată. Femeile sunt cele care trebuie să sufere în această societate. Sunt, de, sunt discriminate în mai multe ocazii. Și eu am fost parte din mai multe inițiative care încercau să combată acest fenomen și încercau să creeze o situație mai bună pentru femei, când femeile, de exemplu, sunt victimele unei infracțiuni. Ele ar trebui din start să primească o protecție mai bună în Uniunea Europeană. Și eu cred că ar trebui să facem din aceasta un automatism. Ar trebui să facem același lucru și în domeniul social, pentru că faptele seamănă în toate statele europene. Mulțumesc, mulțumesc și acum are cuvântul domnul Iurec. Mulțumesc, doamna președintă. Sărăcia și situația femeii constituie probleme esențiale sociale. În Polonia se aplică un program în sprijinul familiei care consolidează rolul femeii substanțial. Din păcate, stânga extremă încearcă să lege anumite aspecte care de fapt nu au nicio legătură. De ce se face trimitere la țările europene în care sunt recunoscute și familiile din rândul comunităților LGBTI? În ce țări europene se recunoaște această e, situație? Asta demonstrează că avem de-a face cu o revoluție care este menită să distrugă lumea uh, obișnuită și libertățile. Mulțumesc. Uh, următoarea intervenție, doamna Bilbao Barandica. La pobreza în Europa și... Mulțumesc. Sărăcia în Europa are în continuare chipul femeii. Accesul pe piața muncii este mult mai greu. Femeile câștigă mai puțin și acest lucru se vede după aceea în pensii. Femeile îndeplinesc aproape singure sarcinile de acasă și îngrijirea copiilor și a bătrânilor și multe talente uh, pe care le au sunt uh, pur și simplu pierdute. Iată de ce e nevoie de politici hotărâte pentru a garanta acces la sănătate, la educație și la o rentă demnă. E nevoie de o mai bună guvernanță și aceasta va aduce și rentabilitate companiilor. Mai puțină sărăcie între femei înseamnă un mai bun viitor pentru tineri și pentru aceștia am susținut și garanția europeană. Iată de ce reducerile impuse de măsurile de austeritate sunt proaste. Aceste, acești bani cheltuiți ar trebui să fie văzuți ca o adevărată investiție. Și în țara Vaștilor, care reprezintă locul 5 în ceea ce privește egalitatea de gen, acest lucru s-a realizat prin aplicarea câtorva dintre aceste măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum uh, Pimento Lopez. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uniunea Europeană trebuie să tragă acum consecințele politicii sale neoliberale. neoliberale. Mai multă sărăcie este consecința politicii de austeritate și a memorandumurilor din semestrul european. 25% din Uniunea Europeană cu 28 de, de state membre este acum în pericol de sărăcie, deci peste 120 de milioane de cetățeni în total. Inegalitatea, excluziunea socială se extind ceea ce, bineînțeles, afectează în primul rând femeile. Toate acestea se întâmplă însă prin privatizarea serviciilor publice, prin uh, disolvarea uh, contractelor colective. Nu se poate să continuăm așa. Femeile trebuie să fie incluse din punct de vedere economic, ceea ce nu se poate decât prin combaterea uh, exploatării, prin eliminarea reglementărilor exagerate și mai degrabă printr-o solidificare a contractelor colective. Avem nevoie de servicii uh, publice, mai ales sănătate, de exemplu. Mulțumesc și acum domnul Sebastian. Muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna raportor, pentru că acest raport era foarte necesar și este curajos. Mesajul este clar. Politicile de austeritate au avut consecințe nefaste. Politici de austeritate care au fost conduse, să nu uităm, de Comisia Europeană și consecințele au fost și mai grave pentru femei. Femei care sunt mult mai vulnerabile atunci când sunt afectate serviciile publice, sănătatea, serviciile sociale, justiția și așa mai departe. Și asta ne arată că această egalitate cu care ne mândrim în Uniunea Europeană nu este decât o fata morgana mai sunt multe de făcut și vorbim aici de milioane de persoane, de milioane de femei care se simt discriminate și care suferă și mai mult pentru că politicile de egalitate de gen rămân doar teorie și nu se aplică în practică. Sper că acest raport să fie susținut mâine cu mare majoritate și deciziile din raport să fie într-adevăr aplicate de Comisia Europeană. Mulțumesc. Very much, Madam President. It's good to see the European Mulțumesc foarte mult. E foarte bine să vedem că Parlamentul European discută despre discriminarea de gen și sărăcie, deși m-aș fi mirat să fi discutat mai mult de 5 minute o astfel de dezbatere. Știu că, de exemplu, cele șapte joburi cele mai importante din Europa sunt toate deținute de către bărbați, deci totuși femeile mai au ceva de recuperat. Deși Marea Britanie a fost pionier în uh, multe domenii, în cercetare și în știință, de exemplu, unde Marea Britanie este pionier Uh, pentru că uh, este și printre primele universități, și dar și pentru procentul de femei uh, care este mult mai ridicat decât în restul Uniunii Europene la locurile de muncă. Am avut de asemenea în 1970 primele mișcări importante, mult înainte să intrăm în Uniunea Europeană și mult înainte să legisleze Uniunea Europeană. Avem și foarte multe săptămâni de concediu de maternitate în Marea Britanie. De fapt, Uniunea Europeană a încercat tot timpul cică să facă ceva pentru femei, dar de fapt nu a creat condiții atât de bune. Deci mă întreb dacă Uniunea Europeană este de fapt parte din soluție sau mai degrabă parte din problemă. Mulțumesc. Mm, da. Mm, domnul Corvin are cuvântul. Domnul Corvin Miche. Ja chciałem wszystkim zauważyć, że kolega powiedział, że żyje w Europie. Mulțumesc. Colegul spunea că 120 de milioane de oameni uh, trăiesc uh, în sărăcie și 22 de milioane de uh, femei s-a spus. Dar asta înseamnă că există și mai mulți bărbați săraci decât femei. Dar și această sărăcie are motive diferite. After this. Da. Fără microfon din sală, mulțumesc. Cred că domnul Corvindicher n-a fost atent la cifre. 64 de milioane de femei trăiesc în sărăcie astăzi din 120 de milioane în total. Deci cei 27 uh, de milioane erau copiii săraci în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc și Acum doamna Șuicea are cuvântul uh, ultima vorbitoare la HDI. Deci, Mulțumesc. Eu am fost raportor din umbră pentru acest raport. Doamna Arena și cu mine am cooperat foarte bine și suntem de acord cu cauzele acestei sărăcii în rândul femeilor. Din păcate, în ciuda faptului că am avut o cooperare foarte bună, nu am ajuns la compromisuri. Grupul meu, din acest motiv, nu va putea susține acest raport pentru că există foarte multe aspecte delicate în raport și care nu ar trebui să fie tratate aici, pentru că ele nu au legătură directă cu cauzele sărăciei în rândul femeilor. Toate aceste elemente nu respectă uh, principiile noastre ale PPE-ului. Mă refer aici în special la chestiunea subsidiarității și la alte elemente care cred că nu ar fi trebuit să fie incluse în acest raport. Din acest motiv, nu vom susține raportul, dar suntem pentru eliminarea cauzelor care provoacă sărăcia femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toms, vă rog, ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamna președintă. Timp de mai mulți ani, Uniunea Europeană a încercat să combată excluziunea socială și sărăcia. În grupul nostru politic, noi suntem împotriva oricărei forme de sărăcie, dar trebuie să avem în vedere că femeile sunt mai expuse și în mare măsură discriminate. Tocmai de aceea merită atenția noastră ă, deosebită. Anumite aspecte ale raportului sunt foarte binevenite și le voi susține, dar este inacceptabil ca în rezoluții necesare noi introducem și elemente ideologice. Asta mi se pare inacceptabil. Politicile pieței muncii trebuie să creeze condiții egale de acces tuturor la angajare. Nu trebuie să existe niciun fel de discriminare acceptabilă, dar să nu uităm de principiul subsidiarității și așa a spus, cum a spus și colega mea, noi nu vom putea să susținem acest raport. Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul domnului comisar Hill. Madam President, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi raportoarei, doamnei Arena, pentru raportul său cu privire la egalitatea de gen în, în lumea pe piața muncii și, de asemenea, pentru importanța pe care o are includerea recomandărilor atât de clare în raport deși rata ocupării la femei a crescut până la 64% în 2015, femeile câștigă mai puțin în continuare și sunt mai puțin reprezentate pe piața muncii, ceea ce arată că siguranța lor financiară este mult mai mică decât cea a bărbaților. După cum am auzit de altfel, mult mai multe femei decât bărbați trăiesc în sărăcie în Uniunea Europeană. Și după cum ați explicat dumneavoastră, doamna Arena, riscul uh, sărăciei este foarte mare la femeile singure sau uh, la femeile bătrâne. Faptul că au un salariu mai mic, faptul că ele au lucrat în part-time sau au avut găuri în cariera lor, duc, duce și la găuri în pensie. Cam uh, cu 40% este o pensie de femeie mai mică decât cea de bărbat și o femeie este întotdeauna mai vulnerabilă față de ideea de a nu avea pensie în, când s-au făcut uh, ultimele progrese pentru a putea combate această diferență între femei și bărbați la pensii, ne-am gândit și la partea de politici sociale care să facă parte din uh, semestrul european. În decembrie anul trecut, Comisia a publicat un angajament strategic pentru egalitatea de gen care a prevăzut cadrul total pentru inițiativele europene care erau prevăzute uh, pentru ca să se îmbunătățească egalitatea de gen. Și în acest domeniu de erau incluse priorități precum uh, creșterea femeilor pe piață, reducerea uh, diferenței de salarii și transformarea femeilor în, uh, în persoane cu independență mai mare financiară. Noi continuăm să urmărim aceste obiective, am făcut recomandări specifice de țară de asemenea în acest sens pentru cei care au mai multe provocări. După cum ați spus în raportul dumneavoastră, o politică bună de echilibrare a vieții private cu cea profesională, astfel încât să poate să intervine pe piață femeile care o doresc, este importantă. Anul trecut, Comisia a lansat o inițiativă de îmbunătățire a echilibrului între viața profesională și cea privată, și pentru părinți și pentru cei care se ocupă de copii și aceasta înseamnă concedii de maternitate sau parentale flexibile, dar și servicii foarte bune profesioniste pentru copii. O consultare va fi lansată în curând pe partea legislativă a acestei inițiative, iar colegii mei vor înainta propuneri până la sfârșitul anului. Planul Comisiei de a crea un pilon european pentru drepturile sociale a stabilit de asemenea ca egalitatea de gen să fie în inima acestui pilon, un pilon care de fapt și-a găsit acordul deja și pune deja accentul pe îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii. Eu cred că egalitatea de șanse este centrală pentru agenda Comisiei și principiul pe care îl are la bază este că nimeni nu trebuie să rămână în urmă și aceasta ne va conduce și în activitatea noastră viitoare pentru a susține egalitatea de gen în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru ideile acestea la finalul dezbaterii.